sunt aici de ieri și ne face o mare onoare ca ei să fie alături de noi uh, pentru vot. Primul uh, vot este raportul Ferrara în legătură cu cererea de ridicare a imunității parlamentare a doamnei Marine Le Pen. Domnul Corvin Miche tocmai a propus să se amâne acest vot σύμφωνα με τον κανονισμό όπως με ενημερώνουν οι συνεργάτες. Conform regulamentului de procedură, după cum mă informează colegii, dacă această propunere este, pentru a fi acceptată această propunere trebuie să fie făcută în numele unui grup politic, ceea ce nu este cazul pentru că domnul Corvin Miche nu este afiliat. Deci, uh, conformul articolului 180 aliniatul 1, votul în uh, acest tip de cazuri se face prin vot unic. Cine este pentru ridicarea imunității? Da, doamnei Marine Le Pen. Împotrivă? Abțineri? Cred că rezultatul a fost clar o mare majoritate în susținerea acestui raport. Vă mulțumesc. Trecem la raportul Mănescu. Trecem la raportul Mănescu. Vă rog, vă rog, faceți liniște în sală. A fost o majoritate covârșitoare. Raportul Mănescu în, Mănescu în legătură cu acordul euro-mediteranean UE-Liban, aderarea Croației. Vot cu apel nominal. Se deschide votul. Λήξη de ψηφοφορίας. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la raportul Widenholzer. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Λήξη της ψηφοφορίας. s închis votul. Se adoptă. Trecem la raportul Krasnodevski. Amendamentul 51, vot cu apel nominal. Să deschis votul. Λήξη της ψηφοφορίας. S-a închis se adoptă. Înseamnă că prima lectură a Parlamentului European a fost adoptată. Acum urmează rezoluția în legătură cu obligații în domeniul reciprocității vizelor. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Raportul Cabezon Ruiz urmează acum. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Textul original al aliniatului 8. Vot cu apel nominal. Să deschis votul. S-a închis votul se adoptă. Text, aliniatul 22, textul original, cine este pentru? Ridicați mâna. Cine este împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 2. Putem verifica electronic aliniatul 22. Revenim la aliniatul 22. Vot electronic. S-a deschis votul λήξη της ψηφοφορίας. S-a închis votul. Se adoptă. Îmi cer scuze, spune președintele. Aliniatul 50, amendamentul 2 al 76 eurodeputați. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm electronic acest vot. Amend- amendamentul 2. S-a deschis votul. Λήξη ψηφοφορίας. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Cred că a fost destul de clar, dar dacă doriți, putem să verificăm amendamentul 3. Verificăm electronic. Bine. S-a deschis votul pe amendamentul 3. S-a închis votul. Respins. Alineatul 59 în două părți. Vot cu apel nominal. Prima parte împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri. Cred că va trebui să verificăm electronic partea a doua. Să deschis votul. Λήξη της S-a închis votul. Respins. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, respins, abțineri, îmi cer scuze, se adoptă. Nu, respins, a fost respins foarte clar, spune președintele. Îmi cer scuze, spune președintele, se adoptă. Aliniatul 95, textul original. Vot prin ridicarea mâinii. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, respins. Aliniatul 98, textul original. Îmi cer scuze, a fost foarte clar. Aliniatul 98, textul original, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 5, vot cu apel nominal, să deschizi deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Haideți să votăm acum întreag, întreaga rezoluție, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Λήξη ψηφοφορίας. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la raportul Costa, Europa Creativă, amendamentul 8. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Aniniatul 1, textul original, vot cu apel nominal. Să deschizi votul. Λήξη της S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 11. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 12. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 13. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. A 16 Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 18 pentru, împotrivă, Vă rog, vă rog, vă rog, nu strigați. A fost o majoritate covârșitoare. Vă rog să nu întârziem inutil votul. 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Alineatul 45, textul original, în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Λήξη της ψηφοφορίας. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 21. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Λήξη ψηφοφορίας. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 1. Vot cu apel nominal, spune președintele, pentru, împotriva, abțineri, respins. 2. Pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul, considerentul C, Amendamentul 3 pentru împotriva abțineri respins. Uh, Amendamentul 4 pentru împotriva abțineri respins. 5 pentru împotriva abțineri respins. Textul original al considerentului M pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6 la considerentul O pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votăm acum rezoluția în totalitatea sa. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Lixi de ψηφοφορίας. S-a închis. Se adoptă. Hmm? Ia, O, o Preda. Domnul Preda are un punct de procedură. Domnule președinte, putem să votăm în bloc toate uh, amendamentele grupului do- doamnei Marine Le Pen. Παρακαλώ, έχετε ζητήσει το λόγο από τη διαδικασία. Da, ați uh, solicitat și dumneavoastră să interveniți, punct de procedură. Mulțumesc, domnule președinte cu tot respectul pentru cum conduceți ședința, totuși ați încălcat de trei ori principiul egalității la punctul 1. Nici măcar nu vă uitați uh, cum se votează, ignorați când cineva zice că vrea o verificare. să steți cumva deasupra lucrurilor și ignorați ce se întâmplă. Eu aș vrea să vă rog să vă schimbați stilul de conducere și să deveniți democratic și fair. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ομπερμπάγκερ για την εκτίμηση. Mulțumesc, domnule Obermeier, pentru stima pe care mi-o purtați și pe care o arătați față de colegi, vă pot dovedi că toate voturile care au fost făcute prin ridicarea mâinii au avut un rezultat foarte clar. Amendamentele grupului dumneavoastră politic au fost respinse și cred că a fost foarte clar și atunci când a fost vot cu apel nominal. A fost o majoritate covârșitoare împotrivă. Doamna Costa are un punct de procedură. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun că azi e o zi foarte importantă pentru că Parlamentul a spus că dorește să susțină cultura de care are nevoie Europa ca producere de valori, ca integrare culturală, dar și ca forță de inovare și de locuri de muncă pentru tineri mai ales. Aș vrea să spun că emoția acestui moment nu a funcționat însă consola mea și nu mi-a registrat votul pentru, bineînțeles, pentru. Deci nu a funcționat și aș vrea fiind dat că s-a întâmplat așa, să-mi registrați și mie votul pentru. Διευκρίνησή σας θα ληφθεί υπόψη. Τώρα προχωρούμε στην έκθεση Χιμένες. Mulțumesc foarte mult. Haideți să trecem mai departe la următorul raport, Jimenez Barbat. Am înțeles că nu putem vota că putem vota în bloc uh, numai când conținutul este similar. Trebuie să respect uh, regulamentul de procedură și nu pot deci să accept propunerea domnului Preda. Iată deci, urmăm procedura așa cum este ea. Amendamentul 12, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 pentru, Împotrivă. abțineri, se respinge. 2 pentru, Împotrivă. abțineri, se respinge. 3 pentru, Împotrivă. abțineri, se respinge. 4 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 5 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 6 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 7 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 8 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 9 pentru. Împotriva abțineri, se respinge. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Haideți să votăm rezoluția acum. Vot prin apel nominal, să deschidem votul. Λήξη ψηφοφορίας. Se închide votul. Se adoptă raportul. Trecem mai departe la ultimul raport al doamnei McClarkin. Amendamentul 1. Vot prin apel nominal. Se deschide votul. Lixi psifoforia. Se închide votul. Se adoptă. Votăm acum rezoluția. Vot prin apel nominal. Se deschide votul. Έξι ψηφοφορίας. Se închide votul. Se adoptă. Vă mulțumesc foarte mult tuturor. Haideți să trecem acum la explicațiile de vot. Would, yes, okay. in, the first part we, we made wrong judgments in one or two votes.